reintroducerea unilaterală a cerințelor de viză de către Canada în ce privește cetățenii cehi. Parlamentul European se așteaptă ca Comisia și Consiliul să întreprindă măsuri neîntârziat uh, față de Canada în vederea abolirii cerinței de viză pentru cetățenii cehi. Ne exprimăm solidaritatea de plină cu cetățenii cehi care ar trebui să se bucure ca și alți cetățeni ai Uniunii Europene de posibilitatea de a